Colleagues, please take seat. Let's start. Stimați colegi, ocupați loc, vă rog, să începem reuniunea interparlamentară. În primul rând, urăm bun venit tuturor reprezentanților din parlamentele naționale, în primul rând din Parlamentul Leton, care reprezintă statul care, care deține președinția Consiliului de Ministri, bunînțeles și celorlalți membri ai Parlamentelor Naționale. Vă răspund venit la această reuniune care face parte din procesul săptămânii parlamentare este partea unde putem să purtăm un dialog mai deschis pe anumite puncte care necesită o cooperare mai puternică între noi la nivel național, între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Am identificat două subiecte, așadar vom avea două sesiuni, după cum știți. Prima coordonarea comunitară în ceea ce privește planificarea fiscală agresivă, frauda și evaziunea fiscală. A doua sesiune, responsabilitatea autorităților de supraveghere în serviciile financiare, în special în Uniunea Bancară. Și vă transmit că, dat fiind numărul mare de participanți la această reuniune, Probabil nu va fi posibil ca toată lumea să intervină, dar vom încerca să asigurăm participarea cât mai multor parlamente. Fiecare parlament va primi două minute maxim și, bineînțeles, că vom încerca să ne adaptăm sunt disponibile cartonașe de intervenție care trebuie să fie completate de parlamentarii care doresc să intervină. În general, vom urma următoarea formulă. Trei intervenții din partea Parlamentelor Naționale, urmate de o intervenție din partea unui eurodeputat. În ceea ce privește prima sesiune, nu uh, cred că este, cred că este evident de ce am ales aceste două subiecte în Uniunea Europeană. Vom implementa o inițiativă la nivel parlamentar. În orice caz, uh, Comisia Econ va redacta un raport de inițiativă legislativă care va face o analiză a situației actuale, a lacunelor existente și a domeniilor în care am putea uh, domeniilor în care Comisia ar putea să prezinte propuneri legislative pentru a îmbunătăți cadrul fiscal în domeniul impozitării. În cadrul naturii specifice a acestor competențe și în vederea rolului parlamentelor naționale, mi se pare foarte important să discut cu dumneavoastră între noi, să discutăm între noi despre aceste teme. Dăm, dau acum cuvântul um, pentru domnului Burkhard Balt pentru o scurtă uh, prezentare din partea Comisiei Econ. În primul rând, mulțumesc. Uh, vă urez tuturor bun venit aici la Bruxelles pentru acest schimb de opinii foarte important. Stimați colegi, domnilor și domnilor, corectitudinea politicilor fiscale este un subiect esențial în momentul de față, pentru că evaziunea fiscală, frauda fiscală, a reprezentat un subiect foarte important în ultimul mandat al Parlamentului European și dezbaterea se va intensifica în legislația actuală. Conform estimărilor, uh, dimensiunea uh, economiei gri reprezintă o cincime din PIB. Se estimează că în fiecare an costul fraudei și evaziunii fiscale se ridică la un trilion de euro în Uniunea Europeană. Este o problemă de incorectitudine față de cei care lucrează și contribuie cu taxele lor pentru ca societatea să fun- funcționeze. Astfel, aceste resurse sunt, prin fraudă, resursele sunt luase, luate de la educație și sănătate și alte domenii. Se creează un mediu necompetitiv pentru companiile cinstite și periclitează eforturile statelor care încă se străduiesc să își uh, readucă pe picioare economiile. Evitarea și frauda fiscală subminează administrația publică și există o diferență foarte mare între frauda fiscală și evaziunea fiscală eludarea fiscală este Uh, legală, dar o utilizare incorrectă a regulilor în vigoare. Frauda uh, fiscală este ilegală. O abordare comunitară ar, are scopul de a, de a consolida uh, puterile de a lupta împotriva fraudei și eludării fiscale. Problemele transfrontaliere necesită soluții transfrontaliere pentru a avea efect real. Și noi, grupul PPE din Parlamentul European, susținem puternic o asemenea abordare coordonată pentru a lupta împotriva evaziunii și eludării fiscale. Așa, dorim ca toate companiile care au uh, reprezentanțe în Uniunea Europeană să își respecte obligațiile facă, față de statele în care se află. Aceste uh, impozite vor ajunge, mm, vor duce la îmbunătățirea serviciilor publice. Întotdeauna am spus că această problemă trebuie să fie uh, tratată în mod corespunzător și preferabil la nivel global, în special acum când serviciile financiare sunt uh, foarte interconectate și se deplasează ușor. Vrem vrem o interconectare și nu o armonizare fiscală. Vrem să modernizăm sistemele, de, sistemele fiscale ale statelor membre. Ca și în Statele Unite, uh, rolul parlamentelor este, Parlamentul European este uh, limitat pentru că responsabilitatea fiscală aparține statelor membre. În acest context, grupul PPE a susținut întotdeauna revizuirea sistemelor fiscale în statele membre în scopul de a le face mai eficiente de a elimina excepțiile nejustificate, de a lărgi baza fiscală și îmbunătăți eficiența colectării impozitelor pentru a lupta împotriva acestei evaziuni și fraude fiscale, în special către statele terțe. Parlamentul European vrea să meargă mai departe în ceea ce privește transparența, coordonarea și convergența acestor politici de impozitarea companiilor. Parlamentul trebuie să acorde un format complet în uh, legătură cu uh, deciziile individuale în legătură cu impozitarea. Raportul nostru va face sugestii pentru a crește transparența și coordonarea, precum și convergența politicilor de impozitare a companiilor. Încurajăm statele membre să continue lucra, munca pe uh, implementarea uh, deciziilor legate de transparență. În ceea ce privește schimbul automat și obligatoriu uh, de informații, uh, acest sistem deja a intrat în vigoare de o lună și am devenit astfel un actor primar în ceea ce privește schimbul de informații. Am susținut aceste e, măsuri atât la Consiliu cât și la G20. Vrem să introducem un standard global pentru schimbul de informații automat însă și în afară de G20. Salutăm decizia Consiliului de săptămâna trecută de a modifica directiva uh, referitoare la sucursare, sucursale pentru a consolida aceste măsuri. Asta în scopul de a evita utilizarea relației între sediu și sucursală pentru a obține uh, deduceri financiare. Cerem statelor membre să convină mm, propuneri în ceea ce privește consolidarea impozitării fiscale și a eliminării uh, neajunsurilor de pe piața secundară reamintesc rezoluția legislativă a Parlamentului, care reprezintă o bază bună pentru un compromis. În momentul de față, Parlamentul lucrează la înființarea unei comisii pentru a ancheta uh, practicile deciziilor individuale de impozitare și așteptăm o decizie în ceea ce privește extinderea la domeniul de aplicare al informațiilor fiscale, um, lucru așteptat până în primăvara acestui an. Stimați colegi, domnilor și domnilor, politicile împotriva fraudei și eludării fiscale trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre la nivel european și național, așadar Salutăm schimbul de opinii de astăzi cu dumneavoastră, reprezentanții parlamentelor naționale, care sublinează importanța progresului înregistrat și coordonarea al coordonării politicilor fiscale. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Burkhardt. Îi dau cuvântul următorului uh, vorbitor, doamna Annelise Dodds. Mulțumesc foarte mult. Sunt absolut încântată să particip la această conferință unde participă uh, parlamentari experimentați din întreaga Uniune Europeană. O să încerc să, uh, mă, uh, să respect cele 5 minute alocate pentru ca să avem timp pentru dezbateri. Cred că este clar pentru noi toți, în calitate de parlamentari, că Uh, prevenirea uh, evaziunii fiscale, um, a fraudei fiscale, a unei uh, planificări agresive fiscale este în interesul nostru. Vedem mânia publică care continuă să crească după la clix în unele din țările noastre, eh, de aceea există susținere pentru partidele extremiste și oamenii din companii eh, au impresia că eh, legea li se aplică, lor trebuie să plătească impozitele, în vreme ce alții evită plătirea acestor impozite. S-a menționat că această uh, Comisie Europeană este Comisia Ultimei uh, Șanse. Cred că noi toți, ca politicieni, avem ultimă șansă în ceea ce privește politicile incorrecte de fiscalitate uh, în acest mandat, pentru că trebuie să depășim preocupările și să mergem mai departe cu politica fiscală. Mă bucur că vreți să discutăm această chestiune împreună în această dimineață, pentru că nu cred că este o chestiune partizană. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus colegul meu până acum. Multe din partidele noastre sunt de acord cu acest lucru. Am văzut că există multe fațete ale fiscalității corporatiste S-a vorbit uh, de baza fiscală uh, consolidată. În legătură cu aceasta există un acord general că trebuie să există o claritate mai mare uh, a definiției privind activele impozitabile. Dar întotdeauna diavolul se ascunde în detalii și oricând astfel de chestiuni se apropie de faza de aplicare, vedem că există diferențe minore de interpretare care însă previn, uh, împiedică progresul. Noi, ca parlamentari, trebuie să arătăm cât de importantă este o abordare politică pentru depășirea acestor diferențe între națiunile noastre. Nu e bine ca uh, cetățenii uh, din IMM-uri să plătească impozitele, în vreme ce alte companii din uh, Europa uh, nu uh, plătesc nici acea taxă pe întreprinderi de 1%. Deci trebuie să facem progrese cu aceste măsuri. S-a discutat de multă vreme această chestiune. Dumneavoastră, parlamentarii, ați argumentat această necesitate uh, în parlamentele naționale. Trebuie să existe o definiție uh, comună a paradisurilor fiscale. Trebuie să avem un mecanism, poate o listă neagră, a celor companii care s-au uh, implicat în fraudă fiscală confirmată trebuie să acționăm rapid uh, pentru uh, a valorifica uh, deja um, potențialul existent în această privință și cred că toată lumea vrea acest lucru. Trebuie să avem mecanisme pentru a realiza acest lucru și să realizăm rapid. Uh, pentru că alegătorii noștri cer acest lucru, uh, întreprindere mici și mijlocii cer acest lucru, iar în calitate de parlamentar trebuie uh, să ne asigurăm că uh, procesul de discutare este mult mai inclusiv ca în trecut. S-a spus că politica fiscală uh, nu uh, i-a inclus pe partenerii sociale în măsura în care ar fi trebuit să o facă, că nu au fost reprezentate toate sectoarele de afaceri, inclusiv mișcarea sindicală și uh, nu au fost incluse segmente ale societății. Acest lucru trebuie să se schimbe. Cred că mulți din această sală sunt de acord cu această chestiune trebuie să mergem dincolo de transparență. Transparența este un prim pas și un pasul următor poate să fie mai dureros. Uh, cei dintre noi care facem parte din partide politici care sunt la guvernare, trebuie să acceptăm responsabilitatea. Nu am fost uh, întotdeauna cât se poate de proactive, așa cum ar fi trebuit să o facem. Acum este momentul în care trebuie să ne asigurăm că guvernele vor promite fonduri uh, suficiente pentru a realiza serviciile uh, promise uh, Uh, uh, societății. Domnul Balz a vorbit despre IMM-uri. Uh, sigur, se va promova eficiența economică, pentru că companiile care vor avea succes vor fi cele care vor avea produse și servicii foarte atractive. Deci uh, aștept să lucrez cu dumneavoastră în viitor. Sper că dezbaterea va fi uh, deschisă acum uh, și în lunile ce urmează, dar să nu fie prea multe luni pentru că avem nevoie de o acțiune rapidă în această privință. Mulțumesc, Aneliz. Acum dau cuvântul domnului Valer Mutarlier, director la DigiTax. Uh, din Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Sunt bucuros să mă aflu astăzi aici și vreau să mulțumesc Parlamentul European pentru că a invitat Comisia astăzi ca să vă spunem câteva cuvinte despre modul în care uh, și noi participăm la această uh, luptă. Nu pot decât să fiu de acord cu uh, faptul că este uh, în urgență nevoie de a acorda toată prioritatea politicii fiscale. Președintele Juncker, domnul comisar Moscovici au subliniat de altfel acest lucru. Comisia nu a stat cu brațele încrucișate, a luat deja mai multe inițiative pentru a lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Știți că în 2012 deja am adoptat un plan de acțiune care a avut efecte concrete. Însă ne mai rămân multe de făcut, mai ales dacă facem uh, diferențierea între optimizare fiscală și fraudă fiscală. Este adevărat că anumite uh, scheme fiscale în Europa și chiar și în lume, pentru că deja la OCDE și la G20 se discută despre aceste subiecte. Deci aceste scheme sunt legale, însă consecințele lor nu mai sunt acceptabile pentru că uh, sunt uh, cauza unei distorsionări a concurenței fiscale vreau să vă prezint um, în rezumat principalele inițiative din programul de lucru al Comisiei pe 2015. Prima inițiativă despre transparența fiscală, cea de-a doua pentru o uh, concurență fiscală echitabilă pe piața internă. Referitor la transparența pe plan fiscal, știți că noi am promovat o cooperare administrativă consolidată, mai ales prin intermediul schimbului automat de informații și de mult timp facem acest lucru. Așa cum am amintit și domnul Bart, deja s-au făcut multe uh, progrese în această privință, odată ce s-a pus capăt secretului bancar și s-a adoptat schimbul automat de informații. Însă vrem să ne întărim și, și cooperarea cu țările terțe, pentru că tocmai negociem cu mai multe jurisdicții care fac parte din Europa, dar nu din Uniunea Europeană, Monaco, Liechtenstein, Elveția. Și ne dorim ca și aceste jurisdicții să adere la inițiativele noastre. În domeniul transparenței însă vrem să mergem și mai departe și acum ne um, asumăm această transparență în ce privește deciziile fiscale cu efect anticipat. În engleză, tax rulings. Și acum ar trebui să existe deja din primăvară uh, un schimb de informații automat în ce privește aceste uh, decizii fiscale. Statele membre așteaptă de altfel cu nerăbdare ca acest schimb de informații să intre în vigoare, căci, dincolo de instituțiile europene, multe dintre statele noastre membre sunt convinse de faptul că o cooperare este indispensabilă pentru ca fiecare să impoziteze baza de uh, impozitare care îi revine. Un al doilea punct despre care doream să vă vorbesc în această dimineață vizează o bună concurență fiscală pe piața internă. Care este abordarea noastră în această privință? Noi ne dorim ca fiscalitatea, impozitarea companiilor să se efectueze acolo unde acestea chiar își desfășoară activitatea economică și să luptăm mai bine împotriva erodării bazei fiscale și transferul uh, profitului de la o jurisdicție la alta uh, în funcție de uh, locul în care um, fiscalitatea este cea mai avantajoasă. Dar noi nu vrem nici să facem să dispară concurența fiscală pe piața internă, nu. Ne dorim să existe, cum spuneam, o corespondență, o adecvare între impozitare și locul unde se desfășoară activitatea economică. Deputații europeni, uh, domnul Balț, doamna Doț, au spus că existau mai multe clauze, precum clauza antiabuz în directiva uh, uh sediu filiale sau uh, um, toate dispozițiile cu privire la uh, împrumuturile făcute în interiorul acelui, uh, aceleiași holding, uh, și Parlamentul este de altfel foarte implicat în toate aceste discuții, pentru că acum uh, lucrează asupra directivei în ce privește uh, dobânzile și redevențele. Noi ținem cont și de lucrările uh, în curs de desfășurare la G20 și la OCDE, ca să vedem cum putem să transformăm toate acordurile, toate standardele dezvoltate pe plan internațional în cadrul Uniunii Europene, ca să avem mai multă transparență certitudine juridică și transparență. În acest cadru, în programul de lucru al Comisiei Europene, mai precis pentru vara acestui an, vom publica o inițiativă pentru a reexamina în ce fel fiscalitatea trebuie să garanteze concurența loială pe piața internă. Și va trebui să uh, reexaminăm modul în care putem să uh, insuflăm mai mult dinamism de negociere asupra directivei pentru baza comună de impozitare a, a profitului întreprinderilor. În ce privește concurența fiscală, e clar că operatorii noștri economici au nevoie de un cadru sigur și armonizat la scara pieții interne. Trebuie să diminuăm costurile de gestionare a impozitelor și să facem să dispară anumite dificultăți, cum sunt erodarea bazei de impozitare, complexitatea prețurilor de transfer și așa mai departe. În încheiere, câteva cuvinte despre faptul că parlamentele naționale și statele membre rămân principale actori în uh, ce privește politica fiscală. Competența a rămas una națională. Ca atare, orice acțiune la nivel comunitar trebuie să fie completată de reforme structurale. Noi cerem statelor membre să le pună în aplicare ca să avem niște sisteme fiscale mai prietenoase cu creșterea economică și noi uh, tocmai acest lucru îl facem uh, atunci când elaborăm recomandări pe țară în cadrul semestrului european, pentru că știți că dacă aveți uh, prea multe poveri fiscale în ce privește mâna de lucru dacă aveți un transfer de bază de impozitare care să aibă un efect mai puțin negativ asupra creșterii, dacă luptați mai bine împotriva fraudei la nivel național și dacă aveți uh, uh rate de impozitare mai mici și baze de, baze de impozitare mai mari, uh, fiecare stat membru va reuși să creeze un mediu de afaceri și un mediu de lucru în care sunt mai favorabile pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru creșterea economică. În această ordine de idei uh, se desfășoară um, lucrările Comisiei Europene. Contăm pe sprijinul Parlamentelor Naționale, pe um, ajutorul Parlamentului European și sperăm că și uh, la Consiliu um, aceste inițiative uh, vor trezi entuziasmul, chiar dacă ritmul de discutare și de adoptare uneori poate să lase de dorit pentru că este mult prea lent. Dar să sperăm că um, adoptarea leg- le, inițiativelor legislative pe plan fiscal la nivel european uh, se, se va desfășura în cele mai bune condiții în 2015. Mulțumesc, spune președintele. Acum voi da cuvântul primului orator, domnul Eduard Smiltes, din partea Parlamentului Leton. Avem 12 persoane scrise pe lista vorbitorilor. Fiecare dintre dumneavoastră are dreptul la două minute. Try to fit in in two minutes. O să încerc să mă încadrez. Uh, sigur, uh, evaziunea fiscală este uh, un subiect important în ceea ce privește promovarea creșterii europene. Ă, chestiunile acestea preocupă întreaga Uniune Europene. Ă, prioritățile Letoniei vor fi dezvoltarea legislației care limitează evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă. Ne propunem să discutăm ă, informarea în ceea ce privește deciziile fiscale, foaia de parcurs Uh, președinția letonă va susține uh, ceea ce s-a început uh, cu codul de conduită, taxarea întreprinderilor, regimurile fiscale și negocierile cu terțe țări. Pentru a pune în aplicare cuprinzător directiva privind Uh, corporația administrativă care a fost modificată în decembrie anul trecut, este una dintre sarcinile președinției letone care va uh, continua să uh, discute această directivă. Vrem să ne asigurăm că schimbul automat de informații se face în ceea ce privește toate tipurile de venit au fost identificate prioritățile și direcțiile uh, în care trebuie să uh, acționăm, precum și uh, acorduri privind propunerea privind redevențele, ceea ce ar putea să fie dificil și să ceară mult timp, pentru că există o serie de probleme spinoase care sunt în competența statelor membre. Uh, în uh, ceea ce privește directiva, propunerea de directivă privind uh, baza fiscală a taxei corporatiste, Letonia intenționează să lucreze în continuare pe propunerile privind dimensiunea internațională punând uh, accent pe o serie de aspecte și anume compatibilitatea cu legislația Uniunii Europene. Uh, în ceea ce o privește, uh, Letonia nu este singura țară care se confruntă cu o planificare fiscală agresivă. Letonia a inclus recent obligativitatea declarației zero. Uh, de fapt, piața unică și uh, competiția Uh, globală au nevoie de o abordare comună pentru a face față acestor chestiuni. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor este Eugen Berger din Parlamentul uh, luxemburghez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva remarci. Acest lucru nu vă va mira în legătură cu deciziile anticipate în materie fiscală. Vreau să vă reamintesc că 26 de țări din Uniunea Europeană practică acest tip de Um, mecanism în uh, deciziile uh, fiscale. Modelul poate să varieze de la o țară la alta. Nu o să mă refer acum la întreaga gamă, pentru că nu am uh, timpul necesar. Însă deciziile anticipate sunt decizii unilaterale al administrației naționale Uh, deci nu este nicio constrângere, niciun acord. Comisia Europeană a confirmat uh, uh, conformitatea practicii acestor decizii fiscale cu dreptul european, deci astfel de decizii anticipale n-au nimic de a face cu frauda. Cu câteva săptămâni în urmă, din motive care îmi scapă, am arătat, a fost arătat cu, cu degetul Luxemburgul în ceea ce privește aceste decizii anticipate, s-a vorbit de afacerea LuxLeaks. Domnule președinte, pot să vă asigur bucur uh, că uh, Luxemburg face uh, la fel ca celelalte 25 de state membre în ceea ce privește aceste decizii anticipate. Nimic mai mult, nici nimic mai puțin. Deci le aplicăm în conformitate cu dreptul internațional, conform legislației privind dubla impozitare există o interacțiune între uh, regulile internaționale, uh, dubla impozitare și aceasta poate să ducă la decizii cu o rată de impozitare foarte scăzută, care nu sunt acceptabile din punct de vedere etic. Atunci să schimbăm împreună regulile sunt uh, convins, țara mea, guvernul meu este convins că Uniunea Europeană poate să joace uh, un rol de avangardă în uh, acest domeniu, dar e de dorit ca această inițiativă să fie una internațională. Oricum, Luxemburgul susține toate inițiativele în acest domeniu. Luxemburg a fost întotdeauna Uh, pentru uh, un teren uh, în condiții egale pentru toată lumea. Vreau să precizez că Luxemburgul și-a făcut temele acasă. Luxemburgul a oferit lista cuprinzătoare a acestor decizii anticipate și la nivel național din ianuarie 2015 Uh, practic administrativă a fost inclusă în lege. Există o comisie centralizată pentru aceste decizii fiscale anticipate. Se publică anual toate aceste decizii fiscale anticipate. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Richard Jung din partea Senatului francez. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că facem progrese în direcția potrivită în ceea ce privește transparență. Ceea ce s-a spus, uh, s-a făcut un progres mare la nivelul schimburilor de informații și văd că uh, Statele Unite uh, sunt fac același lucru, să cerem întreprinderilor americane să își aducă profitul în Statele Unite și să fie impozitat în mod semnificativ. Acest lucru va modifica în mod Uh, pozitiv uh, taxa de impozitare. Uh, dar noi nu avansăm în ceea ce privește armonizarea fiscalității. Și, de fapt, ceea ce face ca Uniunea noastră financiară și monetară să își chiapete faptul că avem politici comune, o monedă comună, Uh, asta nu înseamnă nimic dacă fiscalitatea variază de la 5 până la 30%. În ceea ce privește uh, impozitarea companiilor, vorbim, vorbim de uh, foarte multă vreme de proiecte de lege, dar nu facem progrese și cred că este responsabilitatea noastră. Domnul care reprezintă Comisia a spus-o bine. E vorba de regula unanimității. Sigur, în acest domeniu nu facem progresul. Cred că este una dintre responsabilitățile Parlamentelor Naționale și a Parlamentului European să facă presiuni pentru ca să se facă progrese pe această cale. Și un ultim aspect. În ceea ce vește taxa pe tranzacțiile financiare, este ca un domeniu în care Franța și-a dus contribuția. Vedem că și aici există uh, dificultăți în a se ajunge la un acord. Cred că dacă ne imaginăm o taxă pe tranzacții cu o bază foarte largă, cu rate scăzute 0,01 0,1% și dacă admitem că pentru o perioadă determinată, să zicem 3-4 ani, există un opt-out pentru anumite produse financiare derivate, de pildă, pentru că fiecare țară uh, are uh, produsele reprezentative pe care nu vrea să le supună acestor uh, taxe pe tranzacțiile financiare. Se poate face în acest caz un opt-out și la sfârșit se va ajunge la armonizare globală. Mulțumesc. Uh, cooperarea anunțată este uh, un uh, instrument al Uniunii Europene și vom încerca să colaborăm pe, în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare. Paula Sa din Portugalia. Domnule președinte, am cerut să intervin la a doua sesiune, nu la aceasta. Deci, Teodor Stolojan, din partea Parlamentului European. Președinte, până la urmă, uh, în statele membre ale Uniunii Europene, dar și în alte țări, problema numărul unu a devenit ca impozitele să se plătească acolo în țara unde se realizează în mod real activitatea economică, se creează valoarea. Eu vreau să apreciez aici eforturile Comisiei și faptul că Consiliul a ajuns la un acord pentru modificarea directivei privind uh, parent subsidiarity, uh, modificarea directivei în sensul de introducere a clauzei antiabuz care dă dreptul statelor membre să aplice impozite ținând seama de substanța reală economică care se realizează în țara respectivă. Dar uh, problema nu este numai la nivelul statelor membre. Uh, există câteva pietre grele pe care nu reușim să le urnim de ani de zile din loc. Registru pentru cunoașterea reală a proprietarilor. Oriunde în lume, trebuie să ajungem aici. Oamenii nu mai pot accepta că discutăm de companii anonime care fac operațiuni pe teritoriul unui stat membru sau unei țări terțe și nimeni nu știe cine sunt adevărații proprietari ai acestor companii. De asemenea, s-a pomenit aici de faptul că companiile transnaționale refuză și refuză să raporteze modul în care sunt impozitele plătite în fiecare stat membru și baza economică a impozitelor. De asemenea, consider că este necesar ca împreună cu Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană să determinăm toate așa zisele paradisuri fiscale să accepte schimbul automat de informații. Nu putem să lucrăm cu acest lucru numai într-o parte și în altă parte a lumii să lăsăm aceste lucruri nerezolvate. Vă mulțumesc. Thank you. From... Mulțumesc din Parlamentul Belgian, George Gilchine. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere arată uh, urgența cu care se confruntă toate parlamentele și Parlamentul European. E bine că avem acest lucru pe ordinea uh, de zi. Toate familiile politice trebuie să simtă uh, uh că este nevoie urgent să facem acest uh, lucru. Uh, Uh, am văzut aceasta în legătură cu Statele Unite, cu FATCA și alte uh, chestiuni, politicile de austeritate care au făcut uh, rău Statelor Unite. Trebuie să ne punem întrebarea dacă evaziunea fiscală, cât de importantă este această temă, pentru că, de fapt, ea ne privează de resurse importante. La nivelul statelor naționale există uh, oarecare ipocrizie, pentru că fiecare spune, da, vrem să uh, evităm evaziunea fiscală, dar în același timp vor să atragă investitorii. Uh, apoi există uh, cetățenii care se pronunță pentru acest lucru. Uh, Uh, trebuie ca toate familiile politice să accepte să pună pe masa de uh, discuții în uh, transparență toate practicile. Apoi, publicarea tuturor deciziilor fiscale anticipate. Nu e vorba numai de publicarea pe internet a unor rezumate, e vorba de transmiterea automată a, a administra- către, administrațiilor fisc- către administrațiile fiscale a acestor uh, Uh, decizii fiscale. Apoi, un uh, statut uh, pentru cei care sunt curajoși și dezvăluie practici inacceptabile. Aceștia trebuie să fie protejați. Apoi, trebuie să oferim un cadru european. Aud de multe ori acest argument. Nu este ilegal. Ei bine, trebuie încetul cu încetul să facem ilegale aceste practici care, practici care nu sunt etice și uh, legislația uh, europeană nu se aplică concurenței statelor. Există practici abuzive care uh, distrug finanțele uh, publice. În Belgia, partidul meu a denunțat întotdeauna sisteme echivalente din alte uh, state membre care sunt menite să atragă Uh, capitalul pentru a uh, crea locuri uh, de muncă. Mulțumesc. Următorul vorbitor de la adunarea generală din Franța. Mulțumesc, mă bucur că reuniunea noastră se axează pe baza fiscală și practicile fiscale uh, Uh, agresive, teme care sunt uh, uh, tratate în mare măsură în, și în cadrul OCD-ului. E nevoie de unanimitate pentru a elimina o serie de mecanisme care nu sunt bune și care permit multinaționalelor să nu plătească niciun impozit în vreun Uh, stat utilizând sau recurgând la lacunele legislațiilor naționale. În ceea ce privește aceste decizii fiscale anticipate, ar fi bine să uh, avansăm în uh, ceea ce privește baza consolidată fiscală, însă ne, e nevoie de timp pentru a face acest lucru, însă cred că am putea să cădem de acord pentru a elimina mecanismele și reglementările uh, Uh, care uh, nu sunt bune și, așa cum a spus-o colegul meu uh, din Belgia, sunt o modalitate de concurență fiscală care contravine spiritului concurenței loiale. Mă gândesc la uh, companiile hibride care sunt înființate în unele uh, state uh, europene uh, uh, și cele mai multe dintre ele și-au sediul în Bermude. Uh, deci uh, acest uh, lucru uh, presupune o impozitare zero, dar aceste companii, fiind companii europene, până la urmă nu plătesc, mă refer la societățile hibride, nu plătesc niciun fel de impozit în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you. Calle Mulțumesc, Carla Mețcalev din Estonia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe lângă, spre deosebire de colegii mei, voi atrage atenția asupra unui exemplu pozitiv. În Estonia, 95% din impozite se plătesc uh, electronic. Ar fi foarte bine ca statele membre să aibă sisteme electronice pentru declarațiile uh, fiscale. Am introdus uh, în iunie toate facturile care sunt peste 1000 de euro pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Noile declarații au fost introduse în decembrie 2014 și uh, declarațiile și in, uh, veniturile din TVA au fost cu 14% mai mult în acest an decât în anii, anul anterior. Și din uh, iunie am uh, introdus înregistrarea electronică a lucrătorilor cu Ministerul de Finanțe și numărul de lucrători um, uh, înregistrați a crescut cu 2,7%, 16.000 de lucrători. Cei care nu erau înregistrați înainte acum apar în baza de date și au, crescut veniturile din impozitele de lucru 10 milioane de euro, poate sume mici la nivel european, dar semnificative pentru Estonia. Așadar, am, noi am sugerat utilizarea acestui for pentru a împărtăși experiențe pozitive decât să ne plângem în legătură cu ceea ce nu funcționează. Vă mulțumesc. Thank you. Now from the European Parliament. Mulțumesc. Din partea Parlamentului European, doamna Hanna Maletici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să le urez bun venit tuturor reprezentanților parlamentelor naționale, precum și reprezentanților din Parlamentul European. Cu toții putem fi mulțumiți pentru că frauda și evaziunea fiscală au fost foarte, luate foarte în serios de Uniunea, Uniunea Europeană și de către statele membre. Este una dintre problemele majore cu care se ocupă Comisia Econ și este de asemenea un subiect foarte important al semestrului, semestrului european. Este un domeniu care necesită o, o abordare armonizată din partea tuturor statelor membre. Este necesar să introducem o structură structuri de mm, structuri pentru coordonarea activităților, pentru că doar așa putem avea efecturi de sinergie. Este foarte important de asemenea să uh, investim în formarea angajaților autorităților fiscale și noi măsuri pentru a uh, introduce sisteme de supraveghere și control. Trebuie să identificăm probleme înainte de apariția și dezvoltarea acestora. Multe sisteme aplicate individual în statele membre sunt prea costisitoare în cazul în care am avea un sistem unificat, uniform, am putea să realizăm mult mai multe lucruri în timp mai scurt și efectele pozitive ar fi importante pentru toată lumea, pentru că în acest fel am recăpăta încrederea cetățenilor și am putea să începem activități de antreprenoriat. Acest tip de creștere este foarte necesară în în uh, Uniunea Europeană, din Irlanda, Ian Tomei. Unele dintre lucrurile pe care vreau să le spun au fost spuse deja în ceea ce privește evaziunea fiscală. Toate statele trebuie să acționeze împreună și de aceea susținem schema OCDE. O observație suplimentară. La OECD uh, discutăm foarte mult despre evaziunea fiscală, însă în Parlamentul european vorbim um, despre armonizare fiscală. Uh, da, sunt două uh, lucruri foarte diferite. Um, uh, politica fiscală la nivel național este un lucru care este la, la responsabilitatea națională pentru a aduce, pentru a atrage investiții în statul respectiv Uh, bineînțeles, încă, însă, cu toții trebuie să luptăm împotriva evaziunii fiscale. Thank you, uh, Hubert Fuchs. Mulțumesc, Hubert Fuchs din Parlamentul Austriac. Vă mulțumesc. Într-adevăr, uh, conceptul unui spațiu comun de impozitare nu este doar o modalitate de a rezolva unele dintre obstacolele cu care se confruntă companiile din Europa, ci și o, o modalitate de luptă împotriva evaziunii fiscale. Trebuie să existe un, o bază, fisc, bază de impozitare, trebuie să existe anumite tipuri de impozit, trebuie să acționăm că toată lumea plătește Uh, corespunzător și să eliminăm avantajele uh, selective uh, în vigoare în state cum ar fi Luxemburgul. În ceea ce privește TVA, aș susține implementarea sistemului de taxare inversă în întreaga Europa, după cum deja este utilizat în anumite, în anumite state. Jan Zamradin din Parlamentul Ceh. <clears throat> Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl promluvit. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să intervin în mod mai general decât colegii mei care au vorbit până acum. În primul rând, aș sublinia faptul că impunerea este o chestiune extrem de delicată. în ceea ce privește aceste decizii se iau la nivel național. La nivel european trebuie să se lupte împotriva evaziunii fiscale și a fraudei fiscale, împotriva paradisurilor fiscale în orice formă. Subliniez ceea ce ne-a spus și colegul din Estonia, trecerea la o impozitare digitală ne îmbunătățește și ne facilitează extrem de mult munca. Nu am vorbit încă de redistribuirea fiscală. Este aici vorba de o iluzie care este larg răspândită în ceea ce privește creșterea economică nelimitată și dreptul fiecăruia să fie bogat. Pe deosebire și dreptul de a avea de, dreptul la bunăstare uh, în Uniunea Europeană sau în lume. Și în al treilea rând, aș sublinia planul de investiții al președintelui Juncker, un plan foarte ambițios care a fost dezbătut la sesiunea noastră precedentă, care are un scop foarte ambițios de a multiplica de 15 ori investițiile, dar cu participarea sectorului privat. Trebuie să ne ocupăm de felul în care diverse state pot să stimuleze investitorii privați în acest plan de investiții al președintelui Juncker. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Kimo Sasi din Parlamentul Finlandez. Cu microfon. Da, cum funcționează? Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că statele sau companiile trebuie să uh, plătească impozitele acolo unde apare plus valoare în lanțul de producție și trebuie să plătească doar o dată, nu de două ori. Planificarea agresivă a impozitării este o problemă acum, însă nu uh, va mai fi o problemă în 10 ani, pentru că nu avem o taxă, uh, un impozit corporatist da, telefonul meu, 10-15% este costul de mm, producție și restul costului îl reprezintă programarea când întrebi unde se întâmplă acest lucru, programele, softul pentru telefon poate să fie produs oriunde. Programarea și marketingul reprezintă Uh, partea cea mai mare a uh, lanțului de producție. Producția propriu-zisă are loc în Asia. Ceea ce facem în Europa nu ajută la evitarea uh, eludării fiscale. Țările de jos, de exemplu, au uh, uh, pun accentul pe brevete și au o rată de impozitare scăzută pentru brevete. Încearcă să obțină venituri din impozite pe brevete. În viitor nu vom mai avea o taxă corporatistă și nu vom mai avea problema. Poate încercăm cu o taxă de, cu un impozit de 5%. În viitor, atunci când acordăm servicii companiilor, companiile trebuie să plătească pentru aceste servicii și în acest fel să financeze societatea. Însă acest, aceste impozite corporatiste nu au niciun fel de viitor. Vă mulțumesc. Din partea Parlamentului European, domnul Werner Lange. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am două observații în ceea ce privește concurența fiscală, probabil Parlamentul European va va avea o propunere legislativă conform articolului 91 care dă Parlamentului European posibilitatea de a lansa o anchetă în ceea ce privește distorsionarea concurenței fiscale, acest lucru reprezintă o problemă majoră. Nu este vorba doar de Luxemburg. Ă, profiturile sunt ă, impozitate la minimum în alt ă, stat și astfel companiile pot să genereze profituri în Uniunea Europeană fără și să plătească impozite în Statele Unite sau în altă parte. În ancheta lansată în cazul Amazon și Luxemburg ne-am dat seama că, în ciuda deciziilor europene din cadrul celei de-a șasea directive fiscale, în ciuda pragului decis acum 15 ani, nimeni nu uh, le respectă. Dacă Amazon înregistrează impozite în Europa și uh, acestea sunt impozitate la 0,4-0,5% conform acordului cu Luxemburgul, acest lucru este o infracțiune, un delict împotriva dreptului fiscal și noi trebuie să deschidem o anchetă în acest sens și să formulăm recomandări pentru statele membre, pentru că Comisia de anchetă în cazul USB uh, a avut un impact important și aceste lucruri au apărut în tratatul de la Amsterdam. Trebuie să spunem de asemenea că multinaționalele au deseori impresia că pot să pună presiune asupra micilor state și să le amenințe că se vor muta dacă uh, nu se iau deciziile corespunzătoare. În Spania există o problemă majoră. 24 dintre 20, cele 28 de mari eh, companii uh, s-au deplasat. Uh, lucru care nu este acceptabil. Trebuie să avem o uh, concurență fiscală, însă o concurență fiscală neloială este în detrimentul tuturor. Mulțumesc. Încheiem atunci aici prima parte a reuniunii noastre. Avem timp pentru o altă intervenție rapidă, pentru că mai avem o a doua sesiune. Acum vin cei care vor interveni în cadrul următoarei sesiuni. cuvintele uh, domnului Lange reprezintă o concluzie foarte bună. Voi uh, încheia uh, și eu cu câteva remarci la sfârșitul reuniunii noastre, însă datele sunt foarte clare. Vorbim despre armonizare, vorbim despre evaziune fiscală, însă vorbim aici de un spațiu intermediar unde noi trebuie să acționăm. Vom face acest lucru cu inițiativa noastră, vom vedea care va fi forma sa juridică, însă vom, în orice caz, cooperarea cu parlamentele naționale este crucială. Vom putea să continuăm discuția asupra acestui subiect și în special anul viitor vom putea să uh, spunem că am avut o realizare în acest an. Trecem acum la cel de-al doilea punct, foarte important și el, responsabilitatea autorităților de supraveghere în serviciile financiare, în special în interiorul Uniunii Bancare. A început o revoluție în luna noiembrie când Banca Centrală Europeană și Mecanismul Unic au uh, preluat supravegherea băncilor europene și acest lucru deja începe să aibă consecințe asupra industriei financiare și a sistemului bancar. Problema modalității în care acest mecanism este responsabilizat și cum stabilim normele um, în acest sens ne facilitează acum o discuție în legătură cu asigurarea responsabilității acestei uniuni bancare. Dau acum cuvântul primei noastre invitate, doamna Danuta Hübner. Saying that Vă mulțumesc. Aș vrea să încep uh, prin a spune că nu am să mă concentrez asupra aspectelor politice, ci asupra aspectelor juridice. Însă este adevărat că în ce privește autoritățile de supraveghere, um, Banca Centrală Europeană, acestea sunt um, subiecte cheie pentru ceea ce ne preocupă pe noi astăzi. Nu putem să avem legitimitatea instituțiilor uh, democratice dacă nu există uh, datoria de a um, dări de seamă. Și cetățenilor le pasă foarte mult de legitimitate. Există însă și această tendință de a considera că deciziile politice sunt legitime numai dacă răspund așteptărilor uh, cetățenilor. Deci câteva cuvinte acum despre Banca Centrală Europeană. Trebuie să recunoaștem că Banca Centrală Europeană se bucură de legitimitate totală, a fost creată de tratate care au fost semnate și ratificate de către toate statele membre. Autoritățile de la Banca Centrală Europeană sunt numite de către statele membre și acceptate de către Parlamentul European, dar BCE-ul uh, are o dublă legitimitate pentru că se ocupă de un bun public prețios, moneda noastră unică. Deși pot să existe dificultăți firești în a evalua în ce măsură BCE-ul răspunde așteptărilor cetățenilor europeni, putem însă să uh, ne bucurăm de faptul că există control și monitorizare continuă asupra BCE din partea Parlamentului. Cam atât despre BCE. În ce privește mecanismul supravegherii unice și mm, Ceea ce s-a întâmplat uh, toamna trecută cu uh, autoritatea de supraveghere care și-a preluat uh, funcțiile, iată, acestea sunt progrese în ceea ce privește um, temel juridic pentru noul sistem, pentru că inițial Parlamentul European era complet exclus din rândul autorităților de supraveghere. Acum, odată cu Uniunea Bancară, temeiul juridic s-a modificat și noi dorim ca deciziile fiscale să nu aibă un impact asupra politicii monetare și viceversa. Politica monetară a BCE-ului este cea care poate să fie evaluată și supravegheată de către Parlament. Și apoi există, bineînțeles, și competența Parlamentelor Naționale în această privință. O altă provocare în ce privește supravegherea este reprezentată de către condițiile inegale de concurență. Aici Parlamentul a um, reușit să ateneze oarecum uh, uh, efectele legislațiilor recente, dar nu total. Deciziile care sunt luate de către autoritățile de supraveghere în sistemul de supraveghere au, bineînțeles, consecințe bugetare pe plan național, de unde și o întreagă dilemă. Cum putem să avem mecanisme Uh, de uh, supraveghere și de monitorizare pe plan național pentru aceste noi uh, um, sisteme și procese la nivel comunitar, fără a ajunge la o fragmentare a acestora. Așa cum puteți constatați, Avem noi provocări în ce privește legitimitatea noilor decizii pe care le va avea de luat BCE-ul și există acum o altă noutate, acordul interinstituțional între Parlamentul European pe de o parte și băncile centrale pe de altă parte. Acum suntem în timpul negocierilor mecanismului de rezoluție unică ca să ajungem la un acord. Prin toate aceste acțiuni putem, în mare măsură, să ne ocupăm de această chestiune a răspunderii. Dar să nu uităm nici chestiunea transparenței, transparența mecanismelor de supraveghere pe care le folosește chiar BCE-ul. Putem să facem mai multe în ce privește uh, răspunderea? Eu cred că da. Se pot face mai multe în ce privește temeiul juridic al Uniunii Bancare dar nu putem decât uh, să obținem această modificare a temelului juridic decât dacă modificăm tratatele. Pentru că riscăm ca și pentru fondul de rezoluție unică să ajungem doar la un acord interguvernamental, ceea ce este un risc, pentru că se pare că am ajuns la limita tratatelor uh, în vigoare. Mulțumesc! Acum are cuvântul Eliza Ferreira. Vă mulțumesc. Cred că cuvintele președintelui nostru, Roberto Gualtieri, sunt uh, cât se poate de corecte. Uniunea bancară este ceva complet nou, aveam nevoie de ea din mai multe motive pe care toată lumea le cunoaște Totuși, încă încercăm să o punem pe picioare. Nu este încă un proiect terminat. Uniunea bancară are trei piloni. Primii doi sunt deja în vigoare, autoritate um, de supraveghere unică, mecanism de rezoluție unică, dar încă nu avem o schemă unică de garantare a depozitelor. Și chiar în ce privește mecanismul de rezoluție unică, încă nu am terminat întregul proces Vrem să fim siguri că acordurile interguvernamentale chiar sunt puse în aplicare, că există deci niște garanții solide de bună funcționare. Trebuie să înțelegem în ce măsură noul sistem și legislatura actuală chiar ne permit să avem certitudinea independenței uh, noi, noi autorități de supraveghere și uh, a noului mecanism de re rezoluție. Trebuie să avem răspundere publică, legitimitate și să vedem cum putem să garantăm aceste aspecte prin dispoziții legislative. Vreau să vă amintesc faptul că Parlamentul nostru a fost foarte activ în ce privește clădirea Uniunii Bancare. Deja în 2010 am lansat un apel ca să ne îndreptăm spre această direcție, noi am spus că trebuia să existe o autoritate comună de supraveghere, condiții egale peste tot în cele 28 de state membre, o bună cooperare între autoritățile naționale de supraveghere, care să se ocupe de activitățile operatorilor economici, fie ele bănci, companii de asigurări sau operatori economici. Știți că am uh, creat apoi uh, cele trei autorități, uh, um, EIOPA, ESMA și EBA, care au un cuvânt de spus în ce privește întregul sistem de supraveghere. Parlamentul European a avut un cuvânt de spus în ce privește numirea directorilor executivi de la cele trei noi agenții și știți că acest director de asemenea, au datoria de a răspunde Parlamentul European și de a face rapoarte. În 2012 am început și recent am terminat munca în ceea ce privește mecanismul comun și mecanismul de rezoluție în sânul Uniunii Bancare. Cerințele de răspundere sunt mult mai mari acum, tocmai pentru că ne apropiem de acest nivel comun. Capacitățile uh, autorităților naționale de supraveghere și autorităților naționale de, um, care se ocupă de mecanismele de rezoluție au acum, uh, cum spuneam, competențe mărite. Mecanismele sunt mult mai detaliate și Parlamentul European adoptat la Comisia Econ și apoi la plenară numirea președintelui și a vicepreședintelui uh, mecanismului unic de rezoluționare. Parlamentul European se implică în uh, alegerea candidaților. Au existat audieri pentru candidații potențiali și Apoi, cei care au fost, uh, cei a căror candidatură a fost uh, reținută, sunt audiați la Comisia Econ și numele, numirea lor este votată la Econ și apoi de către sesiunea plenară. Această persoană trebuie să redacteze rapoarte în fața Parlamentului European de două ori pe an, trebuie să participe la audieri. În plus, Parlamentul European poate să ceară întrevederi uh, confidențiale pe chestiuni confidențiale în ce privește exercitarea competențelor acestui director. Și putem să adresăm uh, uh, în scris sau pe cale orală întrebări directorului mecanismului de rezoluție unică. Și atât Banca Centrală Europeană, cât și mecanismul unic de rezoluție trebuie să trimită Parlamentului informații despre mecanismul lor de decizii. Știm că sunt informații sensibile, confidențiale, dar noi vrem să știm cum sunt luate deciziile în interiorul sistemului. Toate aceste dispoziții se află în regulamentul privind uh, mecanismul de rezoluție unică și există un acord interinstituțional care a confirmat toate aceste capacități. Acum uh, vrem să instalăm un uh, sistem paralel în ce privește sistemul de rezoluție unică și sperăm să avem un acord interinstituțional și în această privință. Cele două regulamente reprezintă o îmbunătățire atât pentru competențele parlamentelor naționale, cât și pentru cele ale Parlamentului European. Cele două uh, Consilii de Administrație vor trimite rapoarte de activitate și în atenția Parlamentelor Naționale din statele membre care participă la mecanismele respective, iar acestea din urmă pot să trimită observații către uh, Banca Centrală Europeană pe marginea acestor rapoarte. Și Parlamentele naționale pot să trimită întrebări în atenția Băncii Centrale Europene și pot să organizeze audieri uh, la care să invite pe președintele care sunt de soluționare unică uh, sau pe un membru al uh, Consiliului de Administrație. Ca atare, vedeți că Parlamentul European și Parlamentele Naționale sunt pe deplin implicate în ce privește um, supravegherea și noțiunea răspunderii publice învăța pe măsură ce vom aplica aceste două noi sisteme și trebuie să vedem cum vom organiza um, colaborarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale pentru supravegherea activității acestor sisteme, pentru ca cetățenii să înțeleagă că aceste noi sisteme nu dețin puterea absolută. Ele sunt independente, dar trebuie să dea seama în fața cetățenilor și în fața reprezentanților lor um, aleși democratic, respectiv membrii Parlamentelor Naționale și Parlamentul European. Este un moment istoric, am creat un nou sistem și ne, avem această încredere uh, și înțelegere reciprocă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc. Și Mulțumesc foarte mult, Liza. Primul vorbitor din partea Letoniei, Eduard Smitsen. Nu, o să vorbesc eu în uh, locul colegului meu care a depus eforturi semnificative la sesiunea anterioară. În numele Parlamentului Leton vreau să spun că apreciem munca Parlamentului European care a dus la crearea mecanismelor de supraveghere și a tuturor regulamentelor, astfel încât să existe o mai mare responsabilitate și transparență. Sectorul bancar, într-adevăr, depinde foarte mult de renumele său. Dacă sistemul bancar nu are o, un renume bun sau își pierde reputația, este foarte ușor să omori acest lucru. Și facem tot ceea ce se poate pentru a uh, consolida acest renume. Uh, de aceea sunt de acord cu cele spuse de doamna Ferreira, care a spus că Uniunea Bancară este un pas revoluționar, pentru că, într-adevăr, uh, consolidează uh, renumele și încrederea pe care o au cetățenii în sistemul bancar, faptul că banii lor se află în, pe mâini bune. Este foarte important ca băncile și acționarii uh, să răspundă în primul rând atunci când sunt momente uh, grele, în uh, momente uh, dificile pentru guvernanță, pentru recuperare. Nu contribuabilii trebuie să plătească, pentru că știm că acest lucru poate să aibă consecințe îngrozitoare asupra populației, poate să aibă efecte îngrozitoare asupra familiilor și dacă nu există un mecanism de protecție a oamenilor în cazul unei crize financiare. Am văzut că două bănci uh, Uh, au dat uh, faliment în uh, una în 2008 și în 2011 în Letonia. Însă am avut mecanismul de garantare al depozitelor la vremea respective. De aceea a existat calm și încredere în rândul populației. Vrem ca acest mecanism să fie armonizat și pus în aplicare în întreaga Uniune Europeană. Da, când e vorba despre cei trei piloni, au început să funcționeze abia acum și așteptăm să vedem uh, cum vor uh, evolua. Și uh, sigur ne bucură să vedem că parlamentele naționale joacă un rol important Uh, trebuie să fie însă independente și uh, să uh, poarte răspunderea. Vom urmări această dezbatere pentru a găsi echilibrul corespunzător. Mulțumesc! Următorul vorbitor din partea Senatului Italian, Paolo Guarieri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt uh, de acord uh, cu ceea ce s-a spus și anume pentru a rezolva uh, criza sunt necesare și au fost întreprinse măsuri urgente și extraordinare la nivelul Uniunii Europene în ultimii ani. Măsuri oarecum fără precedent în istoria Uniunii Europene. Și cred că trebuie să ținem cont de acest context dacă dorim uh, să ne concentrăm asupra uh, problemei răspunderii uh, băncii centrale și a mecanismului de supraveghere în Uniunea Europene. După cum știți, structura actuală este oarecum complexă și structura guvernanței a ridicat o serie de întrebări în legătură cu răspunderea. Vreau să fac trei comentarii, pentru că sunt de acord cu multe din cele prezentate de vorbitori. În primul rând, este important să clarificăm faptul că, general vorbind, conceptul de independență a instituțiilor financiare sau băncilor centrale în uh, răspundere sunt într-adevăr uh, cât se poate de corelate. Cu alte cuvinte, cu cât o instituție internațională este mai uh, independentă, cu atât trebuie să răspundă în mai mare măsură. Deci există uh, o relație pozitivă între cele două aspecte și cred că trebuie să recunoaștem că până în momentul de față această corelație este parțial uh, îndeplinită la nivel european. Gradul de independență uh, este mai ridicat decât cel de răspundere. În al doilea rând, cred că este foarte important să pornim de la o trăsătură caracteristică a arhitecturii financiare a Uniunii Europene, pentru că, după cum știm, BCE-ul și-a asumat uh, rolul de uh, supraveghere și de gestionare, dar nu a preluat uh, întru totul responsabilitatea de supraveghere a piețelor financiare. De pildă, uh, în chestiuni foarte importante, cum ar fi protecția consumatorului sau piața uh, titlurilor de valoare, care sunt de competențe naționale în continuare. Deci, supravegherea riscului uh, de către BCE Uh, la nivelul uh, băncilor are nevoie de un uh, tablou cuprinzător a modului în care funcționează băncile, cum se partajează informațiile. Trebuie să existe un echilibru în această arhitectură astfel încât schimbul de informații să aibă loc. Deci, din acest punct de vedere, cred că Uh, un scop important este cum putem să uh, depășim această lacună, nu numai uh, transfrontalier, ci și la nivelul sectoarelor de activitate. Este un scop important care să asigure o răspundere puternică. În al treilea rând, dacă vrem să subliniem uh, un model pentru o răspundere uh, eficientă, trebuie să respectăm trei principii. În primul rând, o definiție clară a regulilor și responsabilității. În al doilea rând, o, un control uh, democrat din partea Parlamentului și, în al treilea rând, un mandat puternic pentru un audit extern puternic care să verifice conturile uh, Uh, să vadă dacă au fost îndeplinite recomandările uh, uh, autorităților de audit. În felul acesta se poate realiza, se poate angaja într-un dialog la nivel european diferit de alte tipuri de interacțiune la nivelul de pildă a Statelor Unite și a Regatului Unit al Marii Britanii. Uh, știu că suntem departe de posibilitatea nu numai de a primi informații în acest dialog monetar din partea uh, BCE-ului, dar și posibilitatea sau uh, încercarea de a verifica cum uh, BCE-ul își îndeplinește mandatul. Cu alte cuvinte, cum uh, își îndeplinește sarcinile BC-ul în raport cu obiectul uh, principal de activitate. Deci, uh, din nou, independența și răspunderea ar trebui și ar putea fi uh, mai bine corelate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Eduardo Cabrita șeful Comisiei de Buget și Administrație Publică din uh, Portugalia. Mulțumesc, domnule președinte. O să continui acum în uh, portugheză. Înainte de a uh, merge mai departe, aș dori să salut cele făcute de Parlament în acest domeniu și Uniunea Bancară Eh, Eliza Ferreira, eurodeputat portughez, joacă un rol important. Progresul care a fost eh, realizat cu mecanismul unic de supraveghere care funcționează, apoi progresul privind mecanismul unic de eh, rezoluție, toate acestea trebuie să fie susținute de garantarea depozitelor. Să nu uităm acest lucru. Dacă vrem să reclădim încrederea cetățenilor europeni în sistemul sistemul bancar. Totuși, identificarea unor soluții în cadrul cărora uh, contribuabilii să nu mai suporte consecințele uh, uh, responsabilității uh, unor bănci din sistemul bancar. Astfel de situații au dus la falimentul unor bănci importante din Europa. Acesta este un factor important, însă nu trebuie să trecem cu vederea și importanța legitimității democrate și prioritatea care trebuie acordată uh, faptului că oamenii și ei trebuie să fie răspunzători. Dacă autoritatea unică de supraveghere uh, poartă răspunderea pentru ceea ce fac băncile centrale uh, din Europa, asta nu înlătură uh, răspunderea parlamentelor naționale. În Portugalia avem Banca Centrală care, potrivit reglementărilor noastre, trebuie să prezinte periodic uh, funcționarea, uh, modul în care funcționează. Există un raport anual uh, obligatoriu și se fac informări ori de câte ori sunt probleme întâmpinate de bănci. Sistemul unic de supraveghere nu trebuie să subvineze aceste sisteme de control democratic. În plus, băncile portughe Gheze au uh, fost supuse operațiunilor de rezoluție. Acum există un uh, sistem uh, de anchetă. Parlamentul European și Parlamentele Naționale ne-au recomandat să avem un astfel de, o astfel de comisie de rezoluție. Însă cred că trebuie să ne pregătim pentru un raport anual uh, în legătură cu modul în care funcționează mecanismul unic de supraveghere cu contribuția parlamentelor naționale și, de asemenea, să uh, planificăm uh, audieri uh, pentru autoritățile care fac parte din acest mecanism unic de supraveghere. Mulțumesc. Mulțumesc. Încercăm să nu uităm acest lucru următorul Averov Neofitoru din uh, uh, Camera Reprezentanților din Cipru. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să încercăm să corectăm o serie, erori, uh, o serie de erori în arhitectura Europei. Uniunea monetară uh, era așteptată de multă vreme, precum și mecanismul de rezoluție și supraveghere. Dar mai bine mai târziu decât niciodată, cum se spune. A fost creată Uniunea Bancară, avem un mecanism de rezoluție Ceea ce se poate spune că astfel de mecanisme permit băncilor să funcționeze uh, ca și organisme bancare, să poată, în ultima instanță, să financeze economia. Pentru că în ultimii ani am văzut că băncile evită să joace acest rol. De aceea este foarte greu să trecem Uh, să ajungem la o dezvoltare economică care este atât de mult așteptată. Și există o dezbatere publică. Dacă, de pildă, ar trebui să creștem deficitul public uh, pentru a uh, facilita creșterea economică, ceea ce, după părerea mea, ar fi o greșeală. Creșterea economică trebuie să fie susținută de bănci care să financeze intervenții importante pentru economia fiecarei țări. Uh, eu uh, sunt din Cipru, uh, domnule președinte, și pentru prima oară în istoria economică a lumii, nu numai a Europei, uh, am, am asistat la ceea ce s-a întâmplat cu depozitele bancare. Nu știu cum e mai bine. Băncile greșelile băncilor trebuie să fie plătite de contribuabili, crescând astfel uh, datoria publică, sau poate că ar fi mai just, mai echitabil să suportăm uh, costurile greșelilor făcute de bănci, acest lucru să îl facă cei care controlează băncile și care au investit în bănci. Cred că este greu să găsim soluția perfectă. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Paulo Sa de la Adunarea Republicii din Portugalia. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Parlamentul European și parlamentele naționale Uh, s-au confruntat în 2007 și 2008 cu uh, criza bancară. Uh, țările au suportat costurile unor astfel de speculații bancare. S-a lucrat la un sistem de supraveghere a băncilor și există iluzia că supravegherea în sine este suficientă pentru a gestiona nemulțumirea generală a populației în legătură cu bănci. 6 miliarde din banii cetățenilor au fost folosiți pentru a salva băncile și mecanismul unic de supraveghere a dat aproape 4 miliarde de uh, euro uh, cu șase luni în urmă, în iunie 2014, uh, acestei bănci pentru, din Portugalia pentru a o ajuta să iasă din dificultate. Sigur, Uniunea Bancară va continua să aibă efecte negative pentru că înseamnă o pierdere a suveranității, și din punct de vedere al gestionării uh, la nivel național trebuie urmat uh, nivelul european. Uh, Portugalia trebuie să-și recâștige suveranitatea bancară, dar pentru asta trebuie să protejăm pe portughezi acest uh, lucru probabil că nu se va întâmpla pentru că avem acest mecanism, încercăm să-l facem să funcționeze așa cum trebuie și în mod democratic. Uh, acum de la Camera Lorzilor, Quentin Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori uh, să pun o întrebare la care știu răspunsul, dar trebuie să ne concentrăm asupra acestea. După cum uh, știm, în ultimile zile, acțiunile și declarațiile guvernului din Grecia au dus la o criză de încredere în legătură cu cei care au acțiuni în Grecia, care au participat la susținerea uh, financiară uh, a uh, Greciei și a depunătorilor din uh, băncile elene. Lucrurile se pot înrăutăți, există spectrul imposibilității de plată a Greciei, a datorilor sale și depunătorii, pe măsură ce își pierd încrederea, își Uh, mută conturile uh, în afara uh, zonei euro și, desigur, dacă guvernul elen nu își va plăti datoriile, depozitele cetățenilor sub 100.000 de euro din băncile elene nu vor mai fi garantate, lucru care este de neacceptat acest lucru pune o serie de uh, probleme. BCE-ul rămâne împrumutătorul de ultimă instanță uh, pentru toate uh, băncile, inclusiv uh, Grecia. Ce va face BCE-ul dacă deponenții își uh, retrag uh, depozitele? Ar fi incorrect uh, ca contribuabilii din restul euro Uh, zonei euro să suporte consecințele. Acest lucru ar duce la un scandal. BCE-ul uh, va uh, reacționa utilizând mecanismul de rezoluție pentru a rezolva și pentru a închide toate băncile din Grecia? Din nou, un scenariu foarte puțin probabil. Ce va face BCE-ul în condițiile în care Grecia a pus asemenea, de, asemenea probleme va acționa ca un uh, creditor de ultimă instanță? Puțin, probabil. Ce se va întâmpla? Nu este numai o întrebare teoretică. Ar putea să apară foarte rapid chiar și în viața reală și uh, vom fi confruntați cu un scenariu de groază. Nici nu vreau să mă gândesc uh, la el. Uh, politicienii care în ultimă instanță apără interesele cetățenilor ar trebui să discute cu BCE-ul pentru a vedea care va fi soluția la această problemă importantă. Mulțumesc. Thank you. Now... Vă mulțumesc. George Chine din Parlamentul Belgian. Mulțumesc, domnule președinte. Criza financiară nu a trecut încă, a costat uh, foarte mult finanțele publice. Unii mm, par să creadă că reformele s-au terminat, însă nu este adevărat. Trebuie să vedem în ce fel se exercită controlul asupra instituțiilor financiare. Însă reformele fundamentale care a fost de la sfârșitul mandatului european anterior, man, reforma Barnier, nu mai este menționată în sistem în momentul actual că se vor interzice practic, practicile financiare riscante uh, din partea băncilor, să se separe uh, dimensiunile activităților bancare, să se uh, scadă dimensiunile impactului sistemic al sectorului bancar asupra economiei reale, finanțarea economiei reale de către uh, băncile uh, de economii. Așadar, totul devin, nu mai pare să aibă, aceeași, să aibă aceeași importanță pentru legiuitorii naționali și europeni. Așadar, aș dori să întreb care este agenda reformei la Parlamentul European. S-a, s-a abandonat orice reformă, orice ambiție de uh, reforme. Se consideră că acum totul merge bine, Uh, totul este, este roz, pentru că uh, apare acum un risc enorm. Decizia Băncii Centrale Europene în ceea ce, ce privește achiziționarea de obligațiuni, acel quantitative easing, o arată. Uh, mă întreb dacă într-adevăr s-a ales cea mai bună soluție în acest sens. Mulțumesc, nu am alte cereri de intervenție, așadar îi pot da cuvântul doamnei Elisa Ferreira. Da, mulțumesc, a fost o dezbatere foarte bogată. Cred că au transparut uh, câteva lucruri. Avem nevoie de un sistem nou Sistemul se construiește în fiecare zi, nu este finalizat și bineînțeles că avem nevoie de două elemente care au fost identificate. Aș încerca să răspund la întrebarea pusă de Lord Davis. În cadrul actual, Banca Centrală Europeană nu trebuie să acopere pierderile băncilor, dar într-adevăr, odată ce vom avea o uniune bancară și schema de soluționare va intra în vigoare în ianuarie 2016, uh, supravegherea a fost implementată, dar uh, rezolvarea încă nu. Ideea este că pierderile băncilor vor aparține proprietarilor băncii și intervenția care va păstra partea bună a băncii pe picioare, dacă este nevoie de o asemenea intervenție și dacă este justificată, această intervenție va fi finanțată în primul rând dintr-un fond la care au contribuit băncile ele însele, conform profilului de risc, și, în al doilea rând, de bănci. Deci, să se limiteze pierderile în sectorul bancar și ca acestea să nu fie transferate către Banca Centrală Europeană sau către contribuabil. Acestea fiind spuse, bineînțeles, ați menționat un care există o retragere masivă a economiilor și colegii din Cipru au menționat un asemenea caz și din acest motiv, dacă am avea o schemă unică de supraveghere cu aceeași reglementare, reglementare, cu o supraveghere nu doar la nivel național, ci la nivel european. Și dacă avem o capacitate de soluționare la același nivel, atunci, ca și deponent, ai uh, depunele garantate la fel în banca A și în banca B din alt stat. Uh, pentru că toate aceste bănci, bănci vor fi supuse aceleași scheme de soluționare. Așadar, este bine că acum avem un element de stabilizare pentru că era nevoie și mă bucur că mai mulți colegi au menționat acest lucru. Un alt element pentru care aș, la care aș dori să-i răspund lui Pausa aveți dreptate. Într-adevăr, avem uh, libera circulație a capitalului, pentru care necesităm un nivel comun de reguli pentru reglementarea băncilor și supravegherea acestora și avem nevoie și uh, de aranjamente comune de soluționare pentru a ne asigura că băncile și acționarii lor vor plăti pentru greșelile lor. Aceasta este schimbarea radicală din cultura uh, financiară. Nu contribuabilii trebuie să plătească oalele sparte pentru bănci. Așadar, o schimbare majoră față de trecut pentru ca în viitor să avem o stabilitate mai mare în sectorul bancar. În ceea ce privește comentariile lui Paolo Guerrieri, aveți dreptate în echilibrul între independență și responsabilitate, trebuie să ne asigurăm că un sistem comun va da oportunități egale tuturor băncilor din spațiul european, independent de statul membru în care se află și ca acest lucru să nu ajungă la o supraconcentrare sectorului bancar în centrul statului. Uh, este nevoie însă de uh, consolidarea ESA. Ați menționat legătura între sectorul bancar și alte sectoare din piața financiară. Din acest moment, Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să se implice în discuție. În 2010, noi la Parlament am solicitat uh, puternic o cultură comună în stabilirea regulilor comune în piața internă pentru cele 28 de state și este foarte important să nu ajungem cu un sistem foarte uh, puternic în interiorul Uniunii Bancare, dar în afara Uniunii Bancare să se utilizeze puteri discreționare, ca și înainte de criză. Așadar, să consolidăm um, autoritățile de supraveghere toate aceste lucruri, lucruri trebuie să fie în vizorul nostru. Îi mulțumesc lui Eduard Cabrita pentru comentariile sale. Consider că este crucial pentru credibilitatea întregului sistem ca toate acele experiențe menționate în sistem, în momentul în care se introduc uh, măsuri, să nu se aleagă criterii arbitrare. Trebuie să avem în vedere relația între supraveghetor și cel supravegheat. Franceză, colegului nostru din Belgia, aproape am că aproape am, spuneți că nu am, că am, nu am înaintat pe separarea bancară. Nu este cazul, Parlamentul continuă munca, avem un raportor și un raportor din umbră și raportor din umbră pentru că procedura este în curs. Raportul este deja finalizat Discuția amendamentelor va avea loc în 23 februarie și votul va avea loc în 24 martie. Procedura așadar continuă, vom avea o mare dezbatere pe acest subiect în Parlament și, să, și vă invit să luați parte la această discuție. Pentru că poate nu, este un subiect care nu este chiar atât de vizibil, însă Ehm, poate subiectul este chiar mai de actualitate acum decât înainte, ținând cont de toate schimbările care au intervenit în legislație și în ehm, relațiile interinstituționale, care uh, introduc schimbări într-o eventuală criză a unei bănci majore. Trebuie să ne uh, uităm la ceea ce fac Statele Unite, ce se întâmplă uh, în Marea Britanie cu regula Vickers și cum au loc, de, cum, care sunt deciziile la nivel național. Nu trebuie să diluăm ceea ce am obținut deja cu evoluții um, uh, intrând în detalii prea uh, aprofundate. Mulțumesc că am respectat orarul, așadar putem să încheiem reuniunea noastră. Am avut uh, o, două sesiuni care au uh, în care s-a subliniat necesitatea unei cooperări mai apropiate între noi, în special uh, cel de-al doilea subiect discutat um, necesită legături mai apropiate între noi. După cum s-a menționat, regulamentul SSM permite parlamentelor naționale să transmită informații, să trimită avize. Este vorba de un lucru necesar, insist că Uh, avem nevoie de o revoluție, poate cetățenii din Europa nu își dau seama cât de mult se schimbă lucrurile în sectorul financiar și cât de uh, necesar este un mecanism de responsabilitate pentru această supraveghere unică care să fie în cadrul responsabilității democratice, în care industria bancară să aibă un rol de susținere a creșterii și a locurilor de muncă. Încheiem aici reuniunea noastră și începem la ora 14.45 cu sesiunea plenară.